Chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux. Dragi colegi, vă propun să începem lucrările comisiei noastre pentru mediul înconjurător uh, și sănătate publică. Președinta noastră nu a putut să vină astăzi, de aceea am plăcerea de a, a conduce lucrările astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Dacă nu aveți obiecții, proiectul de ordine de zi trebuie adoptat fără niciun fel de modificare. La comun nu există obiecții. el deci se adoptă. Comunicările președintelui. Stefan, Stefan Done uh, se alătură secretariatului ENVI începând cu data de 1 aprilie. Nora Covaceva a venit din nou la secretariat după un an de zile Uh, la Comisia de anchetă a MIS, începând cu data de 10 aprilie, deci vă urez binevenit, bun venit amândurora numele membrilor Comisiei Envi. Vă propun să trecem acum la comunicările președintelui în legătură cu recomandările coordonatorilor din data de 11 aprilie 2017. Recomandările coordonatorilor v-au fost uh, distribuite prin uh, e-mail. Dacă nu aveți obiecții, le adoptăm și pe acestea. Deci nu văd să existe obiecții, prin urmare le adoptăm. Vă propun acum să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de vederi cu Comisia în legătură cu normele de calitate și de securitate a organelor umane um, pentru transplanturi. Voi da cuvântul imediat domnul lui Nichols, reprezentantul comisiei. Domnul Snickels, mă scuzați. Vă dau cuvântul, domnule Snickels. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că îi dați ocazia Comisiei de a vă prezenta primul raport de implementare în legătură cu directiva 2000 10 din 2003, uh, care reprezintă o mm, poveste de succes. Să încep cu câteva cifre. În 2015 au avut loc peste 2000 de donații de organe, ceea ce a dus la um, creștere de 29% față de 2006. De ce? Deoarece au avut loc mai multe donații de la pacienți vii cu 56% și mai multe donații de la pacienți uh, decedați cu 21%. Nu e o creștere doar impresionantă, ci e și o veste excelentă pentru pacienții Uniunii Europene, deoarece aceste transplanturi salvează vieți omenești în cazuri în care nu există o alternativă, însă nu ne putem culca pe lauri. Din păcate, prea mulți oameni mor în continuare pe listele de așteptare uh, de la an la an și să nu uităm acest lucru. Când ne uităm la alte cifre, și anume rata de donații pe țări, vedem creșteri substanțiale în ultimii ani, în toate statele membre, practic. Însă putem vedea de asemenea că există și diferențe majore între țări. În Spania și recent și în Croația avem 40 de donații pe milionul de locuitori anual. E una din ratele cele mai ridicate din lume. Însă în alte țări avem mult mai puține donații, uneori doar 10 și vă pot arăta și alte divergențe asemănătoare pentru donatori în viață. Țările de jos și Marea Britanie sunt aici uh, principalele, primele țări. Și asta ne tragem o singură concluzie, și anume că există un potențial enorm pentru mai multă cooperare europeană în acest domeniu. Trebuie să învățăm unii de la alții cum să procedăm mai bine, precum uh, Croația a învățat uh, de la Spania. Pe aceasta ne-am concentrat munca în ultimii ani. În ceea ce privește activitatea noastră, aici avem doi piloni. În primul rând, directiva adoptată de Consiliu și Parlament în 2010, care a introdus standarde minime de securitate și uh, calitate pentru donațiile de organe și cooperare voluntară pe baza unui plan de acțiune care sprijină autoritățile naționale și în domeniile care nu sunt acoperite de legislație, cum ar fi eficiența sistemelor de transplante de, transplant de, de organe și uh, sporirea disponibilității acestora. De ce ați invitat comisia astăzi? Deoarece s-a publicat primul raport de implementare cu privire la această directivă. Cum am spus, directiva a introdus cerințe minime de securitate și de um, siguranță. Aici e vorba de testare, de transport și în primul exercițiu de implementare ne-am concentrat pe următorul lucru și anume să vedem dacă statele membre au un sistem de supraveghere adecvat. Și aici pot veni cu vești bune. Conform directivei, toate statele membre au stabilit o autoritate competentă în domeniu. Graficul ne arată însă că, arată că statele mele, membre folosesc uh, modele diferite. În unele țări există o singură autoritate, în altele chiar patru din punctul nostru de vedere, e acceptabil atâta timp cât regulile sunt clare și se coordonează așa cum trebuie toți actorii implicați. Un alt aspect interesant pe care l-am văzut în timpul exercițiului de punere în aplicare, următorul, statele membre permit achiziții publice din partea echipelor medicale din alte state membre, ceea ce e foarte logic, deoarece nu toate statele membre, de exemplu, au un sistem pentru transplanturi de uh, inimă sau de plămâni. Nu există fonduri unor pentru a menține astfel de sisteme atât de costisitoare. Și astfel statele membre încheie contracte bilaterale sau multilaterale pentru ca echipe din țări uh, diferite să achiziționeze organe în alte țări. În schimb, Uh, pacienții din țările cu mai puțină experiență pot participa în astfel de programe de transplanturi și astfel se colectează mai multe organe și sunt folosite mult mai multe organe în beneficiul pacienților. Iată un model de cooperare europeană adevărată, bazat pe solidaritate, pe progres și este rezultatul muncii dumneavoastră excelente la această directivă cu privire la organe. Acum, planul de acțiune. Uh, pe scurt, Comisia finanțează proiecte, studii, acțiuni în comun prin care autoritățile naționale pot colabora. Exemple tipice, pro- programe de înfrățire. Țările mai experimentate le pregătesc pe cele cu mai puțină experiență experiență sau um, organizarea de programe pentru coordonatori sau dezvoltarea unei platforme de IT prin care țările membre pot oferi organele în surplus. O platformă folosită pentru organele donate de copii. Uh, deoarece numărul de beneficiari e limitat în această situație din cauza unor specificități de natură medicală. De asemenea, am creat un grup de lucru cu statele membre pentru crearea unei, uh, unelte, unei uh, unui instrumentar. Actualul plan uh, expiră în 2013, iar raportul definitiv va fi disponibil înainte de această vară. În ultimii ani am primit de asemenea finanțare uh, din partea Parlamentului European um, și vă suntem recunoscători. Acum avem două proiecte majore, unul cu privire la bolile croce de linii um, și un alt program pentru conștientizarea uh, socială. Și acum aș vrea să vă atrag atenția asupra unui ultim element foarte important. Organele nu salvează doar vieți omenești, ceea ce e, bineînțeles, principalul lucru, ci uh, ne duc și la economisirea de bani. Exemplul de aici e mai vechi, însă e valabil. Dacă înlocuiești un uh, tratament de dializă în Marea Britanie pentru un pacient cu o boală de rinichi, dacă deci dializa e înlocuită cu un organ, până 80% se pot economisi uh, sume absolut uh, ridicate, cum vedeți în acest grafic. De asemenea, odată ce pacientul beneficiază de transplant, poate să participe din nou pe piața muncii. Îmi închei aici prezentarea, mulțumindu-i încă o dată Parlamentul European pentru munca excelentă în legătură cu acest uh, domeniu. E o adevărată poveste de succes și, bineînțeles, Ca multe alte povești de succes, din păcate, nu se știe suficient de mult în uh, legătură cu această reușită. Și bineînțeles, dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă răspund. Vă mulțumim mult, domnule șef de unitate la DG Sante uh, și prose medicale acum. Le dau cuvântul colegilor din comisie. Doamna Meissner este prima persoană. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru acest uh, raport. Eu l-am urmărit uh, cu atenție, am fost reprezentantă în Landtag și știu că uh, donația de organe este și a fost întotdeauna o problemă. Există mult prea puține organe care sunt donate. Germania, din păcate, nu participă în niciuna dintre cooperări. Știu că Germania are probleme în acest context, de aceea vreau să vă întreb cum funcționează lucrurile, pentru că avem această directivă și dacă se dorește un schimb între țări care se face pe bază de voluntariat, pentru că această cooperare așa se desfășoară, e bine, aș vrea să știu știu dacă există vreo cooperare la care să participe toate cele 28 de state membre. Aceasta este prima întrebare pe care o aveam și a doua întrebare ar fi următoarea. Am fost uh, surprinsă uh, să ascult ceea ce a spus în ceea ce privește cooperarea. Ați vorbit despre Cipru, Italia și Regatul Unit, care sunt foarte îndepărtate. Cu toate acestea funcționează bine. Sunt uh, zboruri speciale între aceste state? m-am gândit că cooperările acestea funcționează mai bine în uh, proximitate, între state învecinate, cum ar fi uh, Franța și Luxemburg, dar Austria și Regatul Unit, respectiv uh, Ciprul, cred că ar putea funcționa mai greu și aș vrea să știu cum se întâmplă. Aceasta era a doua întrebare. Și a treia, ați spus că, într-o anumită situație, Olanda este fruntașă. Din câte știu și dacă am fost bine informată, acolo, atunci când are loc un accident, Donația de organe se întâmplă automat, doar dacă nu cumva există uh, o notă uh, a persoanei respective care nu este de acord cu acest lucru. Știți în câte state există acest sistem și dacă în statele respective se fac mai multe donații, în Germania nu sunt reglementate așa lucrurile. Dar mă gândesc că dacă lucrurile se desfășoară după acest sistem și populația este informată despre acest lucru, atunci și numărul de donații crește. Mulțumim, Doamna Dali. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei. E îmbucurător să vedem că au crescut aici procentele, deci înseamnă că numărul total de donații uh, a crescut cu 29%. Însă ceea ce e îngrijorător în continuare e că până în momentul de față, În continuare, cererea e mult mai mare decât oferta la organe și, conform prezentării, în 2012, 4.000 de pacienți din Uniunea Europeană a, și-au pierdut viața în timp ce așteptau, timp ce erau pe o listă de așteptare pentru a beneficia de un transplant de organ. Și ceea ce e mai îngrijorător e că 64.000 de cetățeni au uh, fost în continuare pe listele de așteptare, au rămas pe listele de așteptare. Iată niște cifre care ne arată că trebuie să facem uh, mai mare presiune și să promovăm mai mult transplanturile de organe. Și profit de ocazie pentru a spune cât de importantă e donația de organe. To the United Network for Dacă trebuie să citez uh, rețeaua de transplant, există un mesaj care este extrem de important. Se spune că fără donator nu există nicio poveste, nu există o speranță, nu există un transplant. Dar atunci când există un donator, de aici apare viața, speranța și o pierdere îngrozitoare devine un dar. Și după părerea mea, acest mesaj Chiar este extrem de important că donația de organe trebuie să fie promovată chiar și mai mult Uh, în rândul statelor membre. Dar înțeleg foarte bine că Uniunea Europeană are competențe limitate pentru a acționa în domeniul sănătății publice și, în cele mai multe cazuri, sfera acțiunilor UE se extinde mm, cel mult la încurajarea statelor membre. Toate acestea apreciez foarte mult munca și eforturile care au fost depuse pentru a adopta și implementa măsurile legislative uh, pentru a înființa standarde înalte de calitate și pentru siguranța organelor transplantate. Diferențele dintre statele membre sunt uriașe. Există state care depind totalmente de uh, acordurile bilaterale, printre care și țara mea, și mă refer aici la Malta, dar cred că, din acest punct de vedere, nu este doar o problemă a statelor membre, ci este o problemă la nivelul Uniunii Europene. Ținând cont de competențele pe care Uniunea Europeană le are în această privință, dar ținând cont și de diferențele între statele membre, așa cum uh, s-a subliniat în prezentare, și de faptul că avem nevoie de o schimbare a uh, comportamentului public și a mm, atitudinii publice pentru a ne asigura că avem o, o creștere la nivelul tuturor tipurilor de organe donate, Aș dori să înțeleg mai bine din partea Comisiei și să obțin mai multe informații, în primul rând în ceea ce privește schimbul transfrontalier și ce crede Comisia că ar trebui îmbunătățit și, de asemenea, care sunt măsurile principale pe care statele membre dar și pe care UE poate să, pot să le ia în acest uh, domeniu pentru a reduce cât mai uh, mult uh, numărul celor care se află pe lista de așteptare și pentru a reduce de asemenea și numărul victimelor care mor uh, din lipsă de organe. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Dali. Je passe maintenant la... Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul domnului Ovini. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o ocazie bună de a afla mai multe și, în primul rând, în numele grupului meu, aș vrea să fac câteva observații. Directiva este foarte utilă pentru a crește cooperarea transfrontalieră și pentru a asigura cele mai înalte standarde de calitate ale organelor uh, destinate transplantului. Au trecut cinci ani de la transpunerea directivei în legislație națională și, deci, putem vedea progresele. Totuși, autoritățile competente au o interpretare diferită și o aplicare diferită. Donațiile uh, vii rămân o sursă complementară uh, pe baze pur voluntare și neplătite. Știm că este o situație foarte complexă. Acest principiu împiedică comercializarea organelor umane, precum și traficul ilegal cu organe. Traficul ilegal în UE, slavă Domnului, nu e o problemă. Dar știm că în afara Europei este o afacere înfloritoare la care trebuie să fim atenți. Așa cum combatem uh, traficul cu persoane pentru uh, care sunt destinate uh, excizării organelor pentru transplant. Știm că există o nevoie de a implementa siguranța datelor acestor persoane. Dacă știe cineva detaliile de la posibilul accident, să zicem, până la uh, ce a făcut chirurgul în operație, știm cât de important este să ai acces la aceste date. Finally, I would like underline the... Aș vrea de asemenea să subliniez și formarea unui personal uh, bine calificat, pentru că ei joacă un rol esențial în ceea ce privește procurarea de organe deci un uh, program european de formare care să se concentreze pe coordonatorii de transplant este esențial. Asta ar fi partea generală. Și vreau să subliniez și niște subiecte mai concrete în ceea ce privește țara mea. Și acum o să vorbesc în limba mea maternă alkalmazása során eh, felmerül a... În timpul implementării directivei, aprobarea donatorilor străini sau lipsa acesteia, cum putem verifica dacă acest donator străin a consimțit la transplant sau nu? Pentru că în momentul de față nu avem nicio linie directoare clasică în Europa și de aceea e foarte dificil uh, să controlăm și să vedem dacă un cetățean care uh, devine, dacă intră în comă vegetativă într-o altă țară, uh, și-a dat consimțământul pentru transplant. Pentru că nu întotdeauna putem aplica uh, respectarea autonomiei persoanei. Dacă suntem de acord că sfera personală este cea care contează și nu sfera geografică, atunci ar fi posibil ca persoana respectivă să aprobe sau să respingă o donație și acest lucru ar putea fi documentat și controlat. Dacă după decesul unui cetățean străin apare uh, transfer, transplantul de organe sau donația de organe, uh, autoritățile competente ar fi obligate să contacteze autoritățile din țara de reședință a acestei persoane în conformitate cu cerințele juridice ale țării respective. Și apoi s-ar putea verifica aprobarea acestei uh, țări. Acest proiect de soluție ar uh, permite să monitorizăm respectarea drepturilor donatorilor. Am putea crede că este un caz extrem, dar uh, sunt uh, mii de asemenea cazuri pe care, cu care ne, de care ne lovim an de an. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda intervenției Uniunii Europene, organele destinate donării și grefării lipsesc în Europa. Majoritatea statelor europene au sisteme de consimțământ tacit, mixt sau explicit, dar asta nu reușește să depășească probleme. Știm că 20% Uh, doar 20% din populație este ostilă donării, deci avem loc să uh, mișcăm. Care este poziția noastră pe această temă? Și a doua întrebare, Comisia se gândește să acționeze asupra problemei uh, traficului de organe, care are niște rețele care înfloresc în Europa, uh, având în vedere criza economică pe care o traversăm în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau din nou cuvântul domnului Dominic Schnickels, reprezentantul Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste întrebări foarte bune. O să încerc să răspund la ele în ordinea în care au fost adresate. Doamna Meisner, Ați întrebat dacă anumite țări, precum Germania, ar participa la proiect. Răspunsul este că toate țările participă la reuniunile autorităților competente și la unele grupuri de lucru și toate țările pot participa. Și chiar participă, cum spuneam. Spre exemplu, Germania conduce unul dintre proiectele care sunt acum finanțate de Parlamentul European, deci are un rol foarte activ uh, la nivelul proiectelor autorităților competente. De deci ce există cooperare între uh, Cipru, Italia și Regatul uh, Unit, probabil din motive istorice, dar aveți perfectă dreptate. Există niște limite ale acestei cooperări. Rata de supraviețuire a unei inimi este de 4-5 uh, ore. Rinichiul poate supraviețui 24 de ore. Deci, având în vedere distanța de zbor, există anumite limite. Dar dacă ne uităm la distanța între Italia și Cipru, Uh, se pot face anumite lucruri, la fel ca și distanța între Italia și Regatul Unit, cel puțin pentru plămâni și cord, care au o perioadă de supraviețuire, dacă putem să-i spunem așa, destul de scurtă. Apoi ați, vorbit, ați întrebat de sistemul de consimțământ. În primul rând, subiectele etice țin de autoritățile naționale, de competența națională și deci uh, autoritățile naționale, ținând cont de uh, cultură și de valorile societății, trebuie să decidă. Este adevărat că avem, un, avem sisteme destul de diferite. Avem 17 țări cu un sistem de opt-out, 7 țări, printre care și Germania, cu sistemul opt-in și 4 țări cu un sistem mixt. Dar vreau să subliniez că, chiar dacă sunt sisteme diferite, în practică, diferențele nu sunt chiar atât de mari, pentru că chiar și în țări în care ai consimțământul prezumat, familiile sunt contactate în mod normal și cred că acest lucru este foarte util pentru a vedea care uh, este poziția potențialului donator, dacă și-a exprimat uh, această poziție în uh, timpul vieții. Deci este un principiu foarte bun care trebuie aplicat pretutindeni. Apoi, din punctul meu de vedere, acesta este, acesta este un răspuns indirect și la o altă întrebare, pentru că este foarte important să se ia legătura cu familia din țara de origine sau cu rudele uh, pacientului care trebuie să fie întrebate dacă sunt sau nu de acord cu donația. Apoi, întrebarea doamnei Dali. Și pot doar să subliniez ceea ce ați spus, că există în continuare foarte mulți oameni pe lista de, de așteptare, între 50 și 60 de mii, și mai rău chiar, mulți uh, pacienți mor uh, în timp ce sunt pe lista de așteptare, aproximativ 4.000 de pacienți pe an, ceea ce este foarte problematic. Problema listei de așteptare a fost uh, discutată și la ultima reuniune a autorităților competente și este o problemă pentru că în țările unde ai multe donații, doctorii înclină să pună oamenii pe lista de așteptare, pe când în țări în care Uh, apar uh, scandaluri, uh, rata de donații scade. Și atunci doctorii nu mai vor să mai pună pacienții pe lista de așteptare. Deci lista de așteptare este doar un indicator, practic, nu conține adevărul întreg. Dar, într-adevăr, există pacienți care se află pe lista de așteptare și care mor și, într-adevăr, aceasta este o problemă și ar trebui să reprezintă o încurajare pentru noi ca să acționăm. Tocmai de aceea cred că sprijinul dumneavoastră al Parlamentului este extrem de important pentru că puteți vorbi și acasă cu alegătorii, cu cetățenii, dar și cu politicienii de acasă. Un proiect care este finanțat de Parlament este un proiect care încearcă să facă mai multă publicitate uh, transplantului de organe. Uh, Uh, se organizează ateliere de lucru pentru jurnaliști și cred că ar fi foarte bine dacă ați participat și dumneavoastră la aceste ateliere de lucru pentru a promova uh, transplantul de organe și donația de organe în țara dumneavoastră. În ceea ce privește schimburile transfrontaliere, avem două tipuri, contracte multilaterale și contracte bilaterale. La contractele multilaterale avem trei sisteme în momentul de față, Eurotransplant, Benelux, Germania, Austria, Ungaria și Croația, Scandia Transplant, care implică uh, țările scandinave și Alianța Sudică, Italia, Franța și Spania. Acestea au schimburi de organe într-un mod sistematic și au un acord multilateral pentru asta. Și sistemele funcționează foarte bine. Apoi avem și contracte bilaterale și într-unul din proiectele noastre am dezvoltat un contract model care facilitează schimburile între țări. Și cred că și asta este foarte bine și am văzut o creștere, o utilizare crescută a acestor contracte. Din păcate, n-am așa la îndemână toate cifrele, dar în sistemul în sistemele precum Eurotransplant și Scandia Transplant organele sunt uh, duse în mod sistematic din Belgia în Germania, din Germania în Belgia. Apoi, avem o întrebare legată de donațiile voluntare și neplătite, neremunerate și traficul de organe. Aveți perfectă dreptate. În ordinea juridică europeană punem accentul pe uh, donarea voluntară și neremunerată ca măsură de luptă împotriva traficului. În același timp, știm că uneori realitatea este un pic mai complexă, deci dacă analizați această problemă cu mai multă atenție, veți vedea că există pacienți care pleacă în străinătate pentru a beneficia de un transplant de organ și originea organului nu este întotdeauna clară. Apoi se poate vedea că pacienții caută organe și pe internet, pe platformele de comunicare socială și fac oferte uh, deci, realitatea este mai complexă, dar ceea ce este bine este că toate autoritățile competente au discutat acest lucru de nenumărate ori și sunt foarte vigilente. Așa încât, de câte ori primesc o indicație, devin active și cred că asta este tot ce putem face, dincolo de formare și conștientizare. O altă veste bună este că nu suntem singuri aici. Consiliul Europei a adoptat un acord și OMS pregătește în momentul de față o declarație în acest sens. Deci principiul este stabilit în toată lumea, că nu ar trebui să existe niciun fel de remunerație pentru donația de organe. Pot doar să repet ceea ce ați spus noastră în ce privește formarea. Deja am finanțat mai multe programe de formare pentru coordonatorii de transplant. Coordonatorii de transplant uh, reprezintă un element cheie, dar am avut și un proiect foarte frumos care a implicat Ungaria și țările de jos, în care am uh, format chirurgi. Și acum s-a creat un material video care poate fi folosit și în alte țări pentru a vedea cum se fac aceste transplanturi. Apoi, a existat o întrebare din partea doamnei Donanu în ceea ce privește sistemele de consimțământ. 80% din cetățeni sunt de acord. Da, într-adevăr, această cifră este corectă și este un element de încurajare, dar în același timp vreau să vă atrag atenția că, într-adevăr, ratele de donație nu depind întotdeauna de consimțământul pacientului, ci și de întregul sistem. Și pentru a vă da un exemplu, în Germania avem o rată de consimțământ de 80% și cu toate acestea am văzut o scădere dramatică a donării de organe din cauza scandalurilor. Pacienții din spitale nu mai sunt interesați pentru că nu vor să ajungă implicați într-un uh, scandal și atunci nu mai raportează medicii că au un pacient care ar putea să doneze organe. Deci consimțământul este un element important, dar nu e singurul. Este un sistem întreg care trebuie să funcționeze și la atunci putem obține mai mult. Deci consimțământul nu este chiar decisiv pentru uh, ratele de donație. Apoi, întrebarea legată de traficul de organe, cred că deja am răspuns la ea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule șef de unitate. Vă propun, deci, dacă nu mai există nimeni care dorește să intervină, să trecem la punctul următor. Punctul 5 de pe ordinea de zi, și anume un schimb de opinii cu Comisia privind raportul de evaluare a programelor de monitorizare ale statelor membre în temeiul directivei cadru Strategia pentru mediul marin. Și o să dau cuvântul imediat Comisiei, domnul François Jacques U, director la DGMV, direcția C, calitatea vieții. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Este o mare bucurie să mă pot adresa dumneavoastră în această după-amiază cu privire la Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin, raportul de evaluare a raportelor de monitorizare. Pe 16 ianuarie, Comisia a adoptat un raport Voi începe, așadar, cu procesul care a fost prevăzut în cadrul acestei directive cadru. În acest context, statele membre trebuie să stabilească anumite strategii marine, ceea ce este piatra de hotar a acestui act legislativ, iar aceste strategii sunt revizuite la fiecare șase ani. Infograficul din fața dumneavoastră ilustrează diferiții pași care trebuie făcuți pentru a dezvolta strategii marine. În primul rând, există necesitatea unei evaluări inițiale a stării mediului, uh, respectiv a mărilor a mediului marin din statele membre. Cel de-al doilea punct este definirea a ceea ce numim noi în directivă a unui mediu bun și a unui, unor targeturi, a unor ținte. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că avem sistemul uh, eficient către care să tindă strategiile noastre. În al treilea rând, trebuie să stabilim programe de monitorizare și, în final, trebuie să dezvoltăm și să implementăm un program dedicat de măsuri, astfel încât să se obțină acel mediu bun spre care aspiram. Raportul va este bazat pe programele de monitorizare ale statelor membre. Am verificat dacă aceste programe sunt uh, potrivite pentru a monitoriza mediul marin din statele membre în uh, Analiza pe care am realizat-o arată că s-au făcut eforturi considerabile pentru, de către statele membre, ceea ce este, bineînțeles, un element pozitiv, dar raportul arată că este nevoie și de măsuri suplimentare în majoritatea statelor membre pentru a asigura o monitorizare adecvată a apelor marine. Una peste alta am constatat și Comisia a ajuns la concluzia în raport că niciunul dintre statele membre, respectiv programele de monitorizare ale acestora, sunt adecvate într totul pentru a îndeplini cerințele uh, în temeiul directivei și anume de a monitoriza progresele astfel încât să se atingă strategiile stabilite. În special pentru a vă explica ce apare pe acest slide, Letonia, Portugalia au uh, programe care nu sunt adecvate și nu corespund uh, cerințelor noastre. Bulgaria, Olanda, Finlanda, Spania au dezvoltat programe care sunt aproape adecvate. Așadar, ne uităm la acele state care au performanțe mai bune în acest sens. Toate celelalte programe de monitorizare cad în categoria de mijloc și anume parțial adecvate. Deci, după cum puteți observa, avem aici a face cu o imagine combinată, iar progresul uh, înregistrat este cu siguranță unul care mai poate fi îmbunătățit. Trecem acum la un alt slide important, o concluzie importantă la care a ajuns raportul, și anume că programele de monitorizare, așa cum au fost dezvoltate de statele membre, nu au fost operaționale imediat. Numai câteva state membre au beneficiat de programe de monitorizare operaționale în anul 2014 și multe vor fi probabil uh, operaționale într o totul abia în 2018 sau chiar în 2020, ceea ce reprezintă o situație problematică în ceea ce privește eforturile care trebuie făcute cu privire la implementarea directivei și la uh, atingerea strategiilor propuse. Un alt aspect important este uh, în domeniul de aplicare al monitorizării. Comisia a concluzia că monitorizarea anumitor aspecte care sunt specifice pentru această directivă și nu sunt monitorizate de alte acte legislative nu a fost adecvată. De exemplu, zgomotul uh, subacvatic sau speciile neindigene, respectiv uh, alte probleme, reprezintă aspecte problematice, deoarece uh, monitorizarea acestor aspecte din mediul marin au legătură directă cu implementarea generală a altor acte legislative, cum ar fi regulamentul privind uh, speciile indigene străine. Așadar, unde ne găsim și ce facem mai departe? Pornind de la analiza pe care am realizat-o, și de la concluziile la care a ajuns raportul, Comisia a încercat să ofere recomandări generale, precum și linii de orientare naționale statelor membre, concentrându-se în principal pe uh, o monitorizare care să fie adecvată și care să acopere toate cerințele strategiei și să devină cât mai rapid operațională. De aceea, acum Comisia a ajuns la concluzia că statele membre ar trebui să facă următorul lucru. În primul rând, ar trebui să abordeze neajunsurile care au fost identificate la nivel regional și subregional și să se asigure că programele de monitorizare sunt adecvate astfel încât să îndeplinească cerințele care au fost stabilite în directivă. În al doilea rând, statele membre trebuie să accelereze eforturile pentru a implementa întru totul programele de monitorizare și a evita orice lacune în evaluarea apelor marine până în 2018. De asemenea, trebuie să țină cont de revizuirea care este pe rol a deciziei din 2010 și, de asemenea, de rezultatele acesteia. În al treilea rând, statele membre trebuie să caute cât mai multă coerență la nivel regional și subregional și acest lucru se poate atinge prin uh, programe de monitorizare coordonate și, de asemenea, trebuie să se apeleze la cooperarea cu um, Convenția Mărilor Regionale. De asemenea, colectarea de date și metodele de evaluare trebuie luate în considerare. Comisia se angajează să facă mai mult ea însăși, astfel încât ritmul de implementare să fie unul mai accelerat și să se garanteze anumite rezultate. Comisia, în special, va sprijini statele membre, în primul rând, oferind uh, mai multă consecvență în implementarea diferitelor uh, acte legislative care au un impact asupra mediului marin. Vom face acest lucru prin revizuirea deciziei care stabilește criteriile și standardele metodologice cu privire la o stare de mediu bună, așa numită decizie privind o stare de mediu bună, iar noua versiune care, a fost, uh, care va urma să fie adoptată uh, va fi pe ordinea de zi a Comisiei în curând. În plus, Comisia va lucra în continuare cu statele membre ca parte a unui proces intens de cooperare în contextul strategiei de implementare comune care se bazează pe uh, directiva cadru și care uh, dorește să sprijine statele membre și să le ofere dire, uh, orientare. În al treilea rând, vom ține cont de nevoile de finanțare viitoare pentru proiecte strategice și vom sprijini acțiunile pentru a facilita consecvența uh, implementării uh, strategiei în domeniul marin la nivel regional și în Uniunea Europeană. Se vor organiza de asemenea întâlniri bilaterale cu statele membre care uh, nu au programe adecvate și acestea vor fi sprijinite astfel încât să se atingă recomandările făcute de către Comisie. Următorul pas a fost acela de a raporta Comisiei în 2016 programele de măsuri pe care le-au luat în temeiul directivei cadru privind strategia pentru mediul marin. În acest sens, putem să confirmăm că numai 16 state membre și-au uh, raportat programele de măsuri către Comisie în acest moment. Am uh, încurajat acele state membre care nu au făcut acest lucru să raporteze cât mai rapid aceste rezultate, aceste programe. Am încercat să fiu cât se poate de succint, domnule președinte, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Sper însă că această prezentare succintă vă oferă o imagine de ansamblu cu privire la evoluție care le-au avut loc până acum, cu privire la programele de monitorizare și cu privire la direcția de implementare uh, pe care merge acest instrument cheie și pe care Comisia l-a dezvoltat la nivelul Uniunii Europene pentru a face față uh, provocărilor din mediul marin. Vă mulțumesc! Euh, mulțumesc, voi da acum cuvântul lui colegului meu care... Euh, intervenir, je... Care dorește să intervină. Să începem cu doamna Datli. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare și pentru faptul că a abordat acest subiect uh, foarte interesant. Pentru mine este interesant, poate pentru că provin uh, dintr-o mică insulă din mijlocul Mediteranei și discutând despre un subiect de acest gen, um, este de interes pentru mine. Și aș vrea să mă concentrez în mod special asupra uh, gunoaielor și deșeurilor din mediul marin, pentru că acestea sunt foarte importante, este un subiect important și s-a făcut mult pe uh, ideea conștientizării acestui pericol. Ceea ce mă interesează cel mai mult este Comisia a spus că programele de monitorizare nu sunt într-o totul adecvate, multe dintre ele sunt uh, adecvate doar parțial. Când am trecut prin acest raport, mi-a atras atenția un uh, o parte specială și anume raportul subliniază că există mai multe părți care trebuie îmbunătățite, așa cum a subliniat și Comisia. Și, în special, atunci când vorbim despre deșeurile marine și monitorizarea acestei situații și, și mai important, monitorizarea deșeurilor uh, foarte mici, microdeșeurilor, care reprezintă o problemă foarte mare. Uh, nu există niciun fel de abordare sistematică, respectiv monitorizare comparabilă în ceea ce privește impactul deșeurilor asupra mediului marin și, de asemenea, localizarea în funcție de activitățile umane care generează deșeuri um, și care sunt adesea acoperite de um, programe de monitorizare. Ei bine, la acestea aici nu se face referire. Trebuie să înțelegem că programele care sunt uh, parțial adecvate trebuie îmbunătățite. Și aș vrea să întreb Comisia, în termen concret, care sunt implicațiile și consecințele acestor lucruri. Știu că Comisia a menționat câteva uh, zone și, de asemenea, câteva implicații directe, dar poate poate să mai aprofundeze puțin acest subiect, pentru că a mai fost uh, un subiect și anume acela al uh, recomandărilor generale pe care le face Comisia și înțeleg, Comisia explică ce ar putea să facă statele membre pentru a îmbunătăți monitorizarea și implementarea în această zonă, inclusiv uh, programele regionale și subregionale. Însă, ar fi interesant să știm dacă aceste recomandări generale și implementarea acestora este dificilă pentru anumite state membre și dacă ar putea reprezenta o povară pentru anumite state membre. Și pun această întrebare pentru că vreau să înțeleg mai bine care este motivul pentru care până în prezent nu avem programe de monitorizare care să fie complet adecvate. Comisia a spus că numai 16 state membre și-au raportat programele până acum. Știu că, așa cum ați spus, sunteți în contact și cu celelalte state membre. Însă, ce se va întâmpla? Există termene limită în acest sens sau Comisia încearcă să se asigure că aceste programe de măsuri uh, vor fi prezentate într-un anumit timp și care sunt următorii pași. De asemenea, care este părerea Comisiei referitoare la strategia cea mai bună și, în acest sens, Trebuie să ne concentrăm și asupra nevoii de a reduce pericolul asupra, pentru viața umană, pentru uh, mediul marin și de asemenea trebuie să ne gândim și la deșeurile și microdeșeurile din mediul marin și aș vrea să știu cum pot fi abordate acestea cel mai bine. Madame Mesner. Mulțumesc că dau cuvântul doamnei Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru prezentare. Am impresia că adesea Anumite acte legislative ale statelor membre sunt consemnate, dar de multe ori nu sunt și respectate. Din păcate, aceasta este o problemă. Eu m-am confruntat mult cu aceste probleme de mediu marin și aspecte care vizează acest domeniu și să știți că apar astfel de probleme. În ceea ce privește directiva cadru despre care vorbim, este foarte important ca marea și apele să rămână în continuare curate pentru a evita pericolele care ar putea apărea pe viitor. Această prezentare PowerPoint este foarte interesantă. Credeți că am putea să o primim și noi? Mie mi-ar plăcea foarte mult să o am. Și următoarea întrebare, până când trebuie implementată directiva? Cred că nu ați specificat acest lucru și este interesant de văzut. Pentru că pornesc de la premisa că acest uh, punct este deja caduc și că trebuie să fi fost deja implementată. Iar în ceea ce privește monitorizarea, aș vrea să știu dacă Într-adevăr, așa este. Există numai câteva state membre care uh, au implementat-o bine, cât restul uh, oarecum bine și trei uh, nu au implementat-o deloc bine. Și aș vrea să știu dacă în ceea ce privește această directivă nu existau uh, reguli clare în ceea ce privește monitorizarea. Pentru că, în mod normal, există acte delegate sau alte prevederi referitoare la modul de implementare al unei directive. Iar în ceea ce privește statele membre, doamna Adeli a întrebat deja ce se face astfel încât să-i convingeți și pe ceilalți să facă același lucru. Și pe mine mă interesează asta. Pe de altă parte, aș vrea să știu dacă putem să primim lista și ar trebui să fie posibil pentru a vedea care sunt statele membre care au implementat și care nu, astfel încât să putem să punem și noi presiunea asupra statelor membre care nu au făcut acest pas până acum. Ultima întrebare. Ați spus, de asemenea, dacă am înțeles corect, că cooperarea regională este mult prea redusă. Prin uh, politica maritimă integrată s-au uh, convenit multe programe și această cooperare regională ar trebui să funcționeze. Sau nu este așa? Respectiv, statele membre Poate că acestora nu le place ca Uniunea Europeană să intervină în probleme care vizează zona de coastă. Vă întreb acest lucru pentru că știu că există tot felul de sisteme și de cooperări. Unele nu au fost dorite de către statele membre și de multe ori am avut impresia că directiva cadru privind strategia pentru mediul marin nu este binevenită, uh, respectiv uh, nu este primită bine de toate statele membre. Mulțumim, doamnă Meissner. grazie. Sì, el, eh, il report, così come anche la presentazione. La fronte. Vă mulțumesc uh, și pentru raport și prezentarea, deși a fost destul de, scusă, destul de scurtă, ne lasă oarecum perplex. Iată, vedem uh, încă o dată cum directiva e bine elaborată, e bine făcută, are obiective ambițioase, însă odată ce mingea trece în terenul statelor membre, încep să apară probleme. Am văzut-o în mod tragic cu tragedia cu privire la biodiversitate. Revizuirea la jumătate de mandat a fost dezastroasă și iată, în mare măsură și la strategia marină, din păcate, rezultatele sunt negative. Era vorba mai mult de monitorizare, aici o fază inițială foarte importantă. Termenii 2018-2020, termenele se apropie, însă, din păcate, imaginea prezentată nu prea ne uh, lasă motive de speranță. Două elemente ar vrea să ridic în discuție cu Comisia. În primul rând, acele state membre care au făcut ceva, în mare parte au uh, lansat activități de monitorizare acolo unde deja existau uh, uh, reguli și norme pentru a prevedea acest lucru. Deci, practic, n-au fost prea harnice statele membre respective. Iar în acele domenii în care ar fi trebuit întreprise noi acțiuni, în care ar fi trebuit făcut un efort major pentru programe inovative, e bine, asta nu s-a întâmplat la deșeurile marine și uh, sursele de zgomot uh, submarin, de exemplu, aici nu s-a făcut practic uh, nimic, nu s-a activat nimic. Propunerile făcute de Comisie pentru a interveni sunt importante, însă, la acest punct și la următorul element, eu cred că nu e suficient, e nevoie de mult mai multe eforturi. Celălalt element a fost uh, ridicat în discuție parțial de doamna Dali, deșeurile marine, gunoaiele din mare. Și în comunicarea comisiei ar trebui să existe mai multă atenție asupra acestei uh, probleme. Se vorbește despre microplastic, uh, însă nu în mod adecvat și nu avem uh, Uh, practic posibilitatea de a monitoriza impactul acestor deșeuri asupra faunei și florei marine. Și în cadrul uh, așa numite Ocean Governance vorbim despre acest lucru și în cadrul economiei albastre și sperăm totuși să avem efecte pozitive odată cu implementarea celor patru directive cu privire la economia circulară. Însă E o problemă tragică, cu consecințe foarte dificile și de-abia acum începem să ne dăm seama cât de grave sunt aceste consecințe. De aceea Comisia Europeană ar trebui să îndrăznească să acționeze mai mult și nu să tot tragă doar de statele membre. Eu mă întreb dacă nu ar trebui să se intervină în ceea ce privește deșeurile marine prin o lege, printr-o acțiune foarte puternică pentru a avea um, un efect. Acum, referitor la guvernanța oceanelor și mărilor. La deșeurile marine se vorbește despre revizuirea regulamentului cu privire la porturi, ceea ce ar fi foarte important deoarece ne-ar permite măcar să profităm uh, de munca pe care o desfășoară, de exemplu, cei din domeniul pescuitului uh, pentru a um, aduna o parte din aceste deșeuri uh, care poluează mările noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Din nou îi dau cuvântul domnului director, domnului François Van Terhut. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru întrebările atât de pertinente adresate comisiei în urma prezentării de astăzi și a raportului. Permiteți-mi să încep cu primele întrebări. Deșeurile marine. De mai multe ori uh, s-a vorbit despre acest punct și aș vrea să revin mai pe larg. Și a, mm, ceea ce vește recomandările generale pe care noi le-am făcut. Noi încercăm să vedem uh, exact ce se va întâmpla, vom monitoriza situația din statele membre, mai ales acolo unde programele sunt insuficiente. Vom organiza reuniuni bilaterale cu acele state în următoarele luni pentru a vedea care sunt programele de monitorizare pentru a le ajuta și să-și îmbunătățească aceste programe înainte de următorul ciclu care va începe în 2018. De asemenea, vom mobiliza activ instrumentele pe care le avem în cadrul uh, strategiei comune deci, pentru a face acest lucru. Și iată, deci, cum ne implicăm în diferitele domenii uh, menționate în acest raport. Ați pus întrebări în legătură cu ritmul progreselor din statele membre. Deci, iată așa procedăm, cum v-am spus. Acum, referitor la măsuri și la faptul că doar 16 state membre au raportat uh, existența programelor până acum. Ceea ce vă pot spune e că am lansat proceduri de neconformitate. În martie 2016 am făcut-o și în februarie 2017. Deci, uh, iată, suntem activi pentru a ne asigura că se fac într-adevăr progrese, deoarece situația așa cum e ea acum, e departe de a fi mulțumitoare. Aș vrea să revin și la, moment, la mm, momentul implementării. Până în 2020 trebuie atinsă acea stare bună a mediului, deci nu mai e mult timp până atunci și dacă vedem cum se progresează, e clar că eforturile trebuie intensificate dacă vrem să uh, ne atingem acest obiectiv și Comisia face tot posibilul pentru ca eforturile să fie făcute în funcție de termenul stabilit, și anume 2020. Și acum situația specifică Portugaliei și întrebările legate de Portugalia. Zona marină și, zona, și zonele economice exclusive ale Portugaliei sunt foarte extinse și e clar o zonă problematică ce am văzut, uh, nivelul de angajament și nivelul de mijloace nu e pe măsura uh, nevoilor existente. Deci e vorba aici de magnitudinea efortului. Acum, cooperarea regională, dacă funcționează. Funcționează. Convenția regională a, a mărilor regionale e foarte utilă pentru a spori nivelul de eforturi făcute, dacă e suficient. Eu cred că e prea devreme să tragem concluzii, însă, în orice caz, facem toate eforturile pentru a stimula mai multă uh, colaborare în cadrul acestei convenții pentru rezultate bune pentru mările noastre regionale. E ceva ce facem, e și dimensiunea de planificare spațială a acestei uh, uh, activități. Acum, faptul că eforturile au fost insuficiente și dacă vom ajunge în 2020 acolo unde ne-am propus. Încă nu s-au continuat eforturile, însă e clar că trebuie făcut eforturi mai mari pentru a avea rezultate. Și acum, deșeurile marine la care s-au referit mai mulți deputați. Ce anume facem pentru a soluționa problema? Facem foarte multe atât prin MSFT, ci și, cât, cât și prin implementarea actualei legislații de privind deșeurile, privind uh, eliminarea și ambalarea acestora, privind uh, gestionarea deșeurilor în porturi. Avem o strategie a plasticului, după cum știți, care face parte din economia circulară și care va veni în completarea Uh, reacției noastre în ceea ce privește micro și macro deșeurile. În toate direcțiile, toate uh, direcțiile generale implicate se vor uh, activa, de asemenea și agenția ECA. Și nu o facem doar în Uniunea Europeană, ci și în vecinătatea noastră și la nivel internațional. Și trebuie să știți că se întreprind acțiuni și la nivel de G7, de G20 și în contextul uh, activității legate de guvernanța oceanelor. Acum, în ceea ce privește acțiunile din cadrul MSFD, cu noua decizie GS, criteriile ce trebuie evaluate de statele membre trebuie stabilite cu mai multă precizie, mai ales cele patru criterii pentru deșeuri marine. Deci nu e ceva neglijabil și e vorba de, micro, de volumul de microdeșeuri, de macrodeșeuri, deșeurile înghițite de animale, impactul uh, animalelor care sunt prinse practic și blocate în deșeuri. Și vor exista elemente de monitorizare a situației. Deci, iată, că ne implicăm uh, clar, recunoaștem că e o problemă deosebit de gravă. Țin să subliniez că, deși nu putem subestima gravitatea problemei legate de deșeuri în mediul marin, nu trebuie să uităm că presiunile asupra mediului marin vin de asemenea și din partea sectorului pescuitului, care distruge foarte mult fundul mărilor uh, și oceanelor noastre și dacă vrem să ne atingem obiectivele și aici trebuie să facem mari presiuni. Acum, pentru a reduce daunele aduse mediului marin, monitorizarea e crucială pentru a înțelege mai bine și pe deplin implicațiile acestor probleme. Deci e vorba aici de credibilitatea a ceea ce facem. E important să putem să monitorizăm uh, eforturile făcute și progresele făcute și de aceea vom acorda o atenție deosebită pentru a avea și cunoștințele necesare pentru procesul de uh, punere în aplicare. Mă voi opri aici dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă pot răspunde. Vă mulțumim, domnule director, pentru răspunsurile dumneavoastră. Nu mai dorește să intervină nimeni și vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Regulile legate de comercializarea fertilizațiilor care au uh, eticheta CE, acajul CE. Vom examina textul și voi da cuvântul doamnei Gardini, raportarea pe acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Mă iertați că am uh, vocea răgușită, însă de 10 zile mă uh, lupt cu acest uh, cadou pe care mi l-a dat aerul condiționat în săptămâna când a fost cald. Însă voi încerca acum să fiu cât mai succintă. Suntem la începutul lucrărilor. Raportorii din, raportorii din umbră ne, se vor întâlni cu mine în seara asta și după această Uh, reuniune vă vom putea da mai multe informații. După cum știți, e vorba de o propunere de regulament care uh, extinde practic uh, seria de fertilizanți cu marcaj CE. Pentru noi e un demers pozitiv și Uh, vom avea un regulament care va fi mult mai, uh, mai larg, care nu se va referi doar la îngrășămintele minerale, așa cum este cazul în prezent. Noi uh, nu vom permite doar accesul pe piața internă tuturor tipurilor de fertilizanți, ci vom reușit să punem în practică și principiile din economia circulară, deci prin acest regulament și de aceea salutăm um, abordarea aleasă de comisie, deoarece suntem siguri că um, vor fi sprijinite IMM-urile din acest sector și, general, economia circulară. Ca să vă spun cum stau lucrurile acum. Suntem la început deocamdată Ne așteaptă o muncă foarte grea, nu vom avea foarte mult timp, avem foarte multe amendamente care au fost trimise până pe 7 martie, 711 mai exact, plus cele din partea raportoarei, mai, deci cu raportorul din umbră vom avea foarte multe de făcut. La limitele cadmiului vom avea foarte multe de făcut, vă reamintesc că există aici poziții diferite, uh, chiar divergente. De aceea îi rog pe toți care sunt implicați și pe raportori din umbră să se gândească la uh, soluții pentru a avea o sinteză cât mai bună. Acest punct este practic uh, foarte delicat și sensibil uh, din perspectiva mediului înconjurător și a sănătății. Uh, Deocamdată am început să ne uh, ocupăm de 8 propuneri de compromis în legătură cu mai multe teme. Patru din aceste propuneri de compromis, care, bineînțeles, nu sunt definitivate, au fost doar schițate, sunt proiecte încă deschise, um, vom avea cu siguranță și alte contribuții, însă sper să ajungem la o concluzie cu care să fim cu toții de acord și îmi doresc ca această muncă grea uh, să ducă la un rezultat pozitiv pentru toată lumea. Deci, primele patru propuneri de compromis se referă la contaminanții microbieni. Cu privire la fertilizanții, la fertilizantele organice, minerale și la substratul de cultivare. Am încercat să am aceeași poziție și am încercat să precizez clar nivelul de concentrare limită pentru agenții patogeni cu referire la regulamentul 142 din 2010 care stabilește normele sanitare uh, referitoare la uh, subprodusele din acest domeniu și care se referă și la produsele derivate uh, care nu sunt destinate consumului uman. Anumite sau anumite articole sau mostre care nu sunt supuse articolelor uh, la uh, veterinare la frontieră. Deci acestea sunt câteva compromisuri la care lucrăm. Un alt compromis pe care îl elaborăm acum se referă la utilizarea altor deșeuri recuperate, cum ar fi cărbunele biologic produs din cenușă. Ceea ce ar vrea eu să specific e că prin deșeurile care sunt recuperate și aici ne gândim la directiva 98 din 2008, directiva deșeuri. E bine, o parte din aceste deșeuri pot fi folosite pentru producerea de îngrășăminte, printre care biocărbunele sau alte produse care se bazează pe um, cenușă. Și aici E vorba aici de recuperarea deșeurilor și ne gândim și aici la legătura cu economia circulară și se cere o extindere a categoriei de materiale pentru a include și mai multe deșeuri recuperate ce pot fi folosite pentru a produce fertilizante cu marcaj CE. Aici va interveni prin actele delegate din partea Comisiei după intrarea în vigoare a regulamentului. Bineînțeles, actele delegate în această situație specifică vor fi foarte importante deoarece vom reuși să garantăm o adaptare la dezvoltarea tehnologică. Deci se va ține cap um, pasul cu dezvoltarea tehnologică. Pentru o implementare rapidă a principiilor din economia circulară. Mai avem încă un compromis pe cale de a fi elaborat în legătură cu descrierea îngrășămintelor organice. Aici precizăm că și uh, uh, cărbunele care e folosit aici trebuie să fie organic. Și e, bineînțeles, uh, important deoarece îngrășămintele au un efect clar asupra solului lignitul, leonarditul sau turba, de exemplu, sunt uh, incluse aici. Uh, sunt substanțe care cresc eficiența nutritivă a îngrășămintelor organice și le conferă un avantaj uh, agricultorilor fără să aibă vreun efect negativ asupra mediului. Dacă am uh, exclude una din aceste substanțe, am încuraja folosirea îngrășămintelor ineficiente în detrimentul agricultorilor. Avem un compromis în legătură cu descrierea îngrășămintelor organominerale. Se spune că sunt compuse din una sau două sau mai multe substanțe ce conțin uh, cărbune și uh, nutrienți. Propunerea comisiei era doar o substanță. Însă ne-am dat seama că din punct de vedere al mediului sau din punct de vedere sanitar nu se justifică să avem aici doar o singură substanță drept component, deoarece am reduce uh, numărul de fertilizante în agricultură. Deci, după cum spuneam, am considerat că trebuie inclus aici, trebuie inclus și cărbunii de tip uh, lignit, turbă. Acum, plantele transformate părți din plante sau extrase din plante care sunt prelucrate. Aici am încercat să avem un text mai exhaustiv, gama de extracte vegetale și e mai extinsă, până în momentul în care produsul final nu mai este supus obligațiilor de înregistrare din regulamentul REACH. Deci doar primele patru din aceste compromisuri se, reperă, se referă la competențele exclusive ENVI. Celelalte compromisuri uh, țin și de competențele IMCO și AGRI, alineatul 1 și 2. Și există și alte teme la care va trebui să propunem compromisuri. Și, și acolo e vorba de competențe împărtășite. Nu le voi trece acum în revistă. Încă nu am început uh, un schimb, nici măcar cu raportorii din umbră, deci nu vă pot da aici toate detaliile. Deci pentru noi, evi, principala provocare va fi să găsim un compromis la limitele de cadmiu pentru îngrășămintele organo-minerale și minerale. Situația, v-am spus că e foarte diferită, există argumente foarte divergente. Știți care e poziția mea? Însă a fost poziția mea inițială pentru a lansa un dialog. Deoarece cred că e important ca în acest compromis să ținem cont de două chestiuni asupra cărora încă nu s-au conturat clar pozițiile noastre. Deci trebuie să înțelegem într-adevăr că tehnologiile avansează, tehnologiile de decontaminare cu cadmiu. Și încă o chestiune pe care n-am abordat-o deloc, gestiunea, gestionarea cadmiului care este extras acum pentru decontaminare. Sunt profund convinsă că va trebui să avem o abordare cât mai realistă și uh, uh, completă. Nu putem vedea lucrurile dintr-un unghi prea îngust. Avem aici un pachet care va acoperi, sper eu, diferitele poziții diverse din statele diver, diferite din statele membre și să nu uităm că există și uh, situații uh, Ehm, există anumite realități în anumite state membre, există și exemple de reușite, au existat de multe ori și ehm, colaborări eh, cu IMM-urile în statele membre și de ce e important ca toți producătorii de îngrășăminte să poată intra cu produsele lor pe piața unică, de deci să beneficieze de acest marcaj este important să ținem cont de faptul că există multă diversitate în acest domeniu al îngrășămintelor și sper să progresăm uh, prin acest uh, dosar. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Gardini, doamnă raportor. Acum, raportorii din umbră. Domnul Pavel Poci, primul Oh, of course I... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles și eu aș dori să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru aceste propuneri de compromis, care pot fi o bună bază de discuții în cursul acestei după amiezi. Vom vedea cât de departe putem uh, ajunge, având în vedere că avem 153 de amendamente, ceea ce este uriaș pentru un aviz. Sunt mai multe subiecte unde putem găsi o soluție relativ comună și pot să mă refer la una singură, și anume competența exclusivă. Pentru că multe din amendamente se referă la asta, cam o treime dintre ele, și anume limitele de cadmiu pentru îngrășămintele fosfate. Majoritatea uh, acestor uh, amendamente încearcă să consolideze propunerea Comisiei, unele încearcă să o dilueze. Uh, trebuie să se scadă treptat de la 60 de miligrame per kilogram la 40 de miligrame per kilogram la 3 ani după intrarea în vigoare a regulamentului. Și cred că e vorba de perioadă destul de lungă. De asemenea, Mulți ar vrea ca propunerea Comisiei să fie ușor diluată și unii dintre raportorii din umbră uh, să își schimbe părerea. Trebuie să spun deschis că vorbim de fapt de priorități. Unii preferă mai degrabă interesele industriei decât uh, protecția cetățenilor, dar știința este foarte clară. Cadmiul este un metal extrem de toxic și trebuie să se limiteze expunerea populației la el. În 2002, comunitatea științifică în ceea ce privește toxicitatea și uh, ecotoxicitatea a fost solicitată să dea un aviz și s-a văzut că există o tendință constantă. Această limită de 60 de mg per kilogram uh, va duce la o acumulare de cadmiu în solul european și o reducere va duce la o reducere treptată a acumulării. Deci limita de 60 de miligrame trebuie să fie neapărat impusă. Reducerea ar, uh, reducerea acumulării ar fi de 20% pe perioadă de 100 de ani, practic. Uh, de asemenea, uh, N-am ținut cont de poziția agricultorilor, sau cel puțin așa am fost acuzați, dar eu zic că din potrivă, n-ar trebui ca agricultorii să fie penalizați pentru vina producătorilor. Uh, în conformitate cu principiul poluatorul plătește. Nu putem elimina cadmiul din uh, uh, sol după ce acesta a fost absorbit de plante. Deci, adevărul clar este că agricultorii ar trebui să fie protejați de aceste îngrășăminte chimice periculoase, cu excepția cazului în care ei chiar doresc să le folosească și acestea ar trebui să fie reglementate în uh, legislația națională. Dar uh, legislația europeană ar trebui să țină pasul cu știința și să protejeze mediul și sănătatea. Deci, uh, grupul meu nu susține sugestia raportorului și altor colegi. Suntem convinși că putem face lucrurile mult mai rapid și anume scăzând uh, uh, la 40 de miligrame uh, pe kilogram imediat de la intrarea în vigoare a regulamentului și la 20 de miligrame după 3 ani. Suntem de asemenea convinși că ar trebui să existe o informație disponibilă care să ajute consumatorii și agricultorii să uh, se orienteze mai ușor atunci când uh, cumpără și sugerăm uh, uh, indicații de etichetare. Cam asta ar fi despre cadmiu și sper că în următoarele săptămâni vom avea succes și vom găsi o bază comună pentru o propunere echilibrată. Și nu vom uh, irosi două zile pentru a vota fiecare amendament din cele 853. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul doamnei Gerling. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt raportor din umbră, domnul Nicholson este, dar uh, o să vă citesc uh, uh, observațiile domniei sale. Susținem măsurile pentru sprijinirea mediului și sănătății umane, dar întotdeauna trebuie să ne bazăm pe știință și să avem o abordare bazată pe risc. La cadmiu, dezbaterea științifică este mare de când s-a propus această limită de 60 de miligrame ca punct de plecare, dar e clar că aceste propuneri s-au bazat pe studii care au fost între timp actualizate. 80 de miligrame ar uh, pune în continuare uh, risc uh, ar fi uh, în continuare o cifră bună pentru că oamenii de știință consideră că practic și așa s-ar putea elimina acumularea cadmiului din sol. De asemenea, păstrarea mediului și a sănătății umane nu ar trebui să impună niște costuri nesustenabile pentru producători și ar fi în continuare cel mai ambițios nivel la nivel global. Limitele mai uh, mici nu sunt sprijinite de uh, dovezile științifice. L-am ascultat pe domnul Poc și toată lumea este de acord că cadmiul este un metal greu și trebuie să fie redus cât mai mult, dar uh, auzim uh, tot felul de uh, amestecări între risc și expunere. Și eu cred că este un punct de vedere extrem și anume să reducem direct la 20 de miligrame. Nu este nicio probă științifică că asta ar ajuta în vreun fel sănătatea omului, nici pe departe. Iar utilizarea frazei diluare, eu aș contesta-o. Mi se pare peorativă și inutil de peorativă chiar. Vorbim despre stabilirea unui nivel care este convenit științific ca fiind nivelul la care riscul poate fi gestionat și care este în limitele acceptabile. Asta este baza pe uh, care ar trebui să lucrăm. Pentru că vorbim de o substanță care apare în mod natural în mediu și n-ar putea niciodată să fie eradicată, iar uh, oamenii au coexistat cu ea. Nimeni nu spune că trebuie să ne bombardăm acum cu cadmiu în mod voluntar, dar 80 uh, de miligrame este un nivel care este acceptat din punct de vedere științific ca respectând limitele și care ar fi uh, oricum cel mai ambițios nivel la nivel global producătorii trebuie să plătească deja un preț foarte mare pentru ceva ce este necesar și nu ar trebui să le sporim noi costurile. Domnul Nicholson ar trebui să-i mulțumesc uh, Elisabetei Gardini pentru munca sa și își exprimă, <laughs> își comizerează cu domnia sa, având în vedere cele 853 de, de amendamente și o asigură pe raportoare că va fi cât mai cooperant. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Federley. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest subiect este destul de complicat, este tehnic și are și o natură juridică și dacă ne uităm pe amendamente, vedem că există îngrijorări care merg în direcții separate. Uh, ceea ce se reflectă și în reuniunile coordonatorilor din umbră. În funcție de ochelarii pe care ți-i pui, ajungi la poziții diferite. Suedia este una din țările care a impus niște limite destul de stricte, de 40 de miligrame, încă din anii 80, împreună cu Finlanda, Cehia și câteva alte țări. Deci noi am ajuns deja cu mult înaintea propunerii în urmă cu 30 de ani. Ideea era să ne asigurăm că suntem expuși cât mai puțin la una dintre cele mai puternice substanțe carcinogene cunoscute. Că putem scăpa de fumat și de poluare, dar uh, să fim afectați puternic de cadmiu. De asemenea, ne-am uitat uh, și la cercetare și care sunt etapele de cercetare și stadiile de cercetare și cât de important este să tratăm legislația așa cum trebuie. Și vă dau un exemplu. Ultimul guvern uh, nesocialist din Suedia a vrut să introducă nivele și mai stricte până la 20 de miligrame, dar au fost împiedicate de comisie pentru că nu exista niciun fel de sprijin în regulamentul privind îngrășămintele. Deci, uh, trebuie să ținem cont și că cei care vor să meargă și mai departe trebuie să aibă această posibilitate. Nu vorbim despre o interdicție a unor nivele mai înalte, ci uh, dacă vrem să avem această marcă CE pentru a putea să faci comerț cu aceste îngrășăminte, trebuie să-i aplici și niște condiții. Dacă ajungi la 80 de miligrame, asta înseamnă că unele țări au, care au deja criterii mult mai stricte în momentul de față ar trebui să-și dilueze nivele. Dar cele care vor să aibă nivele mai înalte n-au decât. Dar atunci trebuie să ne asigurăm că aceste îngrășăminte rămân pe piața proprie și nu sunt vândute în alte țări. De asemenea, Există foarte multe îngrășăminte biologice, organice, pe care le-am tot discutat și am încercat să găsim un cadru juridic, ceea ce este extrem de interesant pentru viitorul economiei circulare în Europa, pentru că avem mulți fosfați, dar noi folosim cum trebuie și cred că dacă putem să avem o legislație care să meargă în direcția cea bună, putem să avem piețe noi, să creștem producția internă, și să uh, scădem nivelul de uh, cancere provocate de expunerea la cadmiu. Mai avem multe de făcut, dar cred că mm, în momentul de față cooperăm destul de bine la nivelul uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul în numele GUE domnului Stefan Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Dini, Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte complicat, de aceea aș dori să fac câteva observații de natură generală. În calitate de membri ai ENVI, sarcina noastră principală trebuie să fie să verificăm uh, toate aceste prevederi uh, în ceea ce privește directiva privind îngrăjămintele, astfel încât uh, dăunătorii de pe câmpurile din Europa să fie reduși și, de asemenea, riscurile uh, de sănătate pentru oameni și animale să fie reduse și ele. Pentru că uh, s-a ajuns și la o scădere a diversității speciilor. Este foarte importantă și sănătatea celor mai mici viețuitoare. Toate acestea contribuie la a putea să discutăm, în primul rând, despre soluri sănătoase. De aceea trebuie să ne gândim la o modificare a pieței îngrășămintelor. Și uh, îngrășămintele organice ar trebui să fie reduse mai mult, iar cele anorganice și minerale să crească ca număr, astfel încât uh, să nu mai existe consecințe negative asupra solului și apei freatice. Trebuie să ne gândim la această economie circulară, care joacă un rol foarte important pentru consumator și pentru mediul uh, înconjurător. Și de aceea are sens ca măsurile Uniunii Europene să ducă la o intervenție mai mică a, a uh, metalelor grele. Părerea mea este că um, cadmiu și uh, mercurul sunt foarte dăunătoare și trebuie reduse în mod semnificativ. De aceea este foarte important să se intervină în uh, acest uh, sens. Îngrășămintele cu conținut sporit de cadmiu ar trebui interzise și ar fi foarte bine să avem o interdicție la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, trebuie instaurate controle în ceea ce privește introducerea de îngrășăminte din țările terțe, uh, pentru ca lucrurile să meargă pe un făgaș bun. În anul 2003 uh, s-a promis o directivă în ceea ce privește conținutul de cadmiu în uh, îngrășămintele minerale. A durat multă vreme până când Comisia a venit cu un rezultat, însă mai bine mai târziu ca niciodată. Și acum depinde de legiuitor și de industrie ca această problemă să fie rezolvată. Industria uh, trebuie să discută despre consecințele economice ale unor astfel de acte legislative. Trebuie să se gândească că pot fi făcute afaceri bune și dacă uh, oamenii și solurile rămân sănătoase. Pentru că vorbim despre sănătate, despre protecția mediului și, pe de altă parte, despre interese economice. Și nu trebuie să evităm și nu trebuie să uh, ne gândim de două ori în ce direcție dorim să mergem. Sunt curios cât de departe vom ajunge cu discuțiile în ședința noastră de astăzi, dar, per total, cred că ne îndreptăm spre un rezultat bun. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, dragă colega. Acum o să-i dau cuvântul o să dau cuvântul colegilor care au uh, intenționat să ia cuvântul. Îi dau cuvântul imediat doamnei Ris. Mulțumesc, domnule președinte. La primul schimb de păreri în februarie mi-am uh, sintetizat ideile în jurul a două chestiuni. Este important că trebuie să susținem obiectivul principal al Comisiei și al raportorului și anume să încurajăm uh, utilizarea la scară mare a îngrășămintelor organice pentru a promova economia circulară. Uh, și acest lucru se întâmplă prin reducerea treptată a contaminanților. Apoi, această reducere și se bazează în principal la subiectul controversei noastre, cadmiul, și asta trebuie să se facă într-un mod cât mai practic și realist. Toate statele membre au deja niște state, niște standarde pentru importurile de fosfat și uh, îi atrag uh, atenția domnului Federlei că nu toate țările au aceleași condiții naturale, aceeași aciditate a solului uh, ceea ce uh, ar uh, explica probabil parțial diversitatea reacțiilor noastre pe această temă. Doamna raportor a vorbit despre nenumăratele amendamente. Știu că va fi multă muncă și uh, uh, cred că cel puțin vreo 50 se referă fix la această problemă. Deci vor exista mai multe uh, piste de compromis. Eu am depus împreună cu doamna Grosset, care nu se află aici uh, uh din motive pe care le înțelege toată lumea, pentru că sunt alegeri în Franța, da? deci am depus uh, și amendamente cu colegul uh, Lavia, uh, care sper să ducă la un compromis uh, bun între poziția noastră și cea a raportorului. Trebuie să reducem uh, dependența de importurile de fosfați uh, bogați în cadmiu, uh, și suntem de acord în ceea ce privește stabil, obligația de a stabili niște praguri uh, ambițioase. Pragul de 40 de miligrame este ușor de atins, uh, dar din punctul nostru de vedere într-o, perso- într-o perioadă de șase ani, nu mai devreme. Și uh, vreau să vorbesc și cu domnul Poc. Nu e vorba despre faptul că încercăm să jucăm pe, pe placul lobby-ului sau al industriei, nu mai știu cum ați zis mai dumneavoastră, ci e vorba despre aspectul practic, despre fezabilitate și despre costuri. Și cred că unul dintre răspunsurile date de comisie la momentul respectiv a fost că, pentru moment, tehnicile care permit atingerea acestui prag nu sunt uh, încă disponibile. Eu vreau să facem un pariu pentru viitor. Totdeauna e bine să împingi lucrurile de la spate, dar trebuie să uh, fim practici. Tocmai de aceea ajungem la compromis. Nu trebuie să vorbim despre închinarea la lobby-uri și așa mai departe. Apoi, uh, amendamentul 430 uh, depus de colegul Fielner, care solicită comisiei să evalueze modul în care noile praguri sunt sau nu posibile, având în vedere noile tehnologii. Apoi, uh, uh, colegii Lize și Olivenii la amendamentul 521 uh, care vorbesc despre limita de 20 de miligrame pe kilogram. Vorbim și de etichetare. Și tot pe această temă a etichetării, care este esențială pentru că trebuie să ai informația necesară atunci când uh, cumperi, am uh, depus un alt amendament care solicită chiar această indicație să se uh, spună că absența acestei uh, declarații uh, de conținut de uh, metale grele este cea care împiedică autoritățile competente să își facă treaba. Și ar trebui să existe un plan de gestionare care să fie eficient. O să termin cu o ultimă observație evocată și de doamna raportor, care mi se pare esențială Cred că putem merge mai departe în noua legislație și să vorbim și despre includerea subproduselor și rezidurilor pentru a favoriza iarăși economia circulară și aceasta, a doua pistă de compromis evocată de doamna Gardini, este esențială. Avem uh, directiva 48 și uh, 84, mă scuzeți, și uh, Bineînțeles, eu o să o susțin în cadrul acestei a doua piste de compromis. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul doamnei Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem că um, blocajul pe care îl avem legat de acest dosar ține de cadmiu limitele propuse de comisie nu sunt coerente față de recomandările Comitetului Științific al Uniunii Europene în legătură cu toxicitatea, ecotoxicitatea și mediul înconjurător care a spus că aceste limite ar trebui să fie stabilite în funcție de un studiu ce evaluează riscurile. În noiembrie 2015, același comitet a afirmat că nu se acumulează în, în sol cadmiu atunci când concentrația e sub 80 de miligrame de cadmiu pe kilogram. Însă doar Austria, Finlanda și Suedia au fost țările din care s-a inspirat uh, Comisia. Țări cu puțină agricultură, unde se folosesc puține îngrășăminte și unde nu prea există roci uh, fosfatice cu conținut uh, în cadmiu. Deci ei au mici zăcăminte aproape de de ei. Problema e pentru alte țări europene. Nu se ține cont de faptul că solurile sunt diferite. În Spania, de exemplu, solul e diferit. Nivelul de cadmiu e mult mai scăzut în sol într-o țară ca Spania decât în țările care au o climă mai umedă. De asemenea, Comisia încearcă să promoveze procesul de decontaminare în uh, ce privește um, rocile fosfatice din țările <coughs> care ne furnizează, însă nu e o procedură viabilă din punct de vedere industrial în momentul de față. De aceea delegația PP din Spania dorește uh, un nivel maxim de cadmiu de 75 uh, <coughs> miligrame pe, kilo, pe kilogram. Și trebuie să avem o astfel de limită până când vom avea tehnologia necesară pentru decontaminarea cu cadmiu a rocii fosfatice. Aici ne vrem să se includă roca fosfatică drept materie primă fundamentală, o materie primă care ar putea să constituie o um, problemă în ceea ce privește furnizarea. Uh, deci ar putea să existe penurie de această rocă fosfatică dacă ar uh, intra în vigoare un astfel de regulament cu astfel de niveluri. Deci ar trebui să se țină cont de acest lucru, raportorii să țină cont de acest lucru, deoarece problema e foarte gravă. Și vă spun, s-a luat drept model niște valori din țări care au legislație uh, în funcție de consumul lor și de nevoile lor dar care nu se potrivește cu ce se întâmplă în alte țări. Mulțumim, dragi colegi. Acum, doamna Crista din partea Comisiei. Thank you very much, Chair. Dear ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Acesta este un dosar foarte important, așa cum s-a spus, și este unul dintre primele rezultate care a fost anumite în planul de acțiune pentru economia circulare. Mulțumesc uh, pentru observațiile pe care le-ați făcut referitoare la faptul că este un dosar complex, atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere tehnic. Se găsește la intersecția între multe acte legislative uh, cu privire la uh, substanțe chimice, deșeuri și, așa cum se întâmplă și aici la Parlament, există mulți colegi, experți uh, de la Comisie care trebuie să fie consultați înainte de a avea o poziție fermă. Așadar, uh, nu voi putea să vă ofer decât o analiză preliminară în acest moment. Apreciem de asemenea munca care a fost depusă până acum uh, și cu privire la realizarea amendamentelor și aș dori să comentez câteva dintre amendamentele pe care le-am auzit până acum. Câteva dintre amendamente au introdus termeni noi, cum ar fi cele care se referă la îngrășămintele minerale în comparație cu cele anorganice. Se face de asemenea diferența între nutrienți primari și secundari și sunt și alte exemple. La modul general, Comisia privește uh, pozitiv amendamentele care reflectă mai bine limbajul utilizat la modul general pe piață pentru a evita orice tip de confuzie. De asemenea, împărtășim părerea raportorului uh, exprimată în uh, aviz și a celorlalți referitor la faptul că acest regulament va sprijini investițiile în economia circulară. Obiectivul cheie al Comisiei cu privire la acest dosar este de a sprijini uh, nutrienții și redresarea acestora, de aceea uh, privim cu ochi bun toate amendamentele care explorează toate posibilitățile economiei circulare și a redresării nutrienților. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că nu periclităm uh, în niciun fel uh, sănătatea mediului și a oamenilor. În acest context, doresc să subliniez șase dintre îngrijorările noastre uh, inițiale. Prima se referă la uh, biosimulenții uh, pe bază de plante și atunci când vine vorba despre aceste substanțe, considerăm că limita uh, față de uh, regulamentul privind plant, produsele pentru protecția plantelor trebuie să fie uh, evitate, pentru că există anumite lucruri care trebuie reglementate de directiva privind PPP-urile uh, și una dintre îngrijorările pe care le avem se referă la sugestia de a introduce substanțele care uh, um, se referă la protecție și la um, anumite produse. Acestea nu trebuie să dispară de pe piață, ci credem că ele trebuie să fie reglementate în continuare de regulamentul privind PPP-urile. În al doilea rând, am observat amendamente care se referă la uh, produsele de natură animală. Aceste amendamente se referă la faptul că anumite uh, alimente care provin de la animale ar putea să fie reglementate de un alt act uh, legislativ. Așadar, asta ar însemna că toate produsele provenind uh, de natura animală ar trebui să fie reglementate de aceleași acte legislative. Nu știm dacă aceasta a fost intenția, însă, dacă aceasta a fost, considerăm că există un anumit risc aici cu privire la sănătate și la mediul înconjurător care trebuie să fie apreciat, pentru că este greu de controlat. În al treilea rând, am, am analizat câteva amendamente care se referă la um, legislația REACH, mai ales eliminarea prevederilor referitoare la evaluările privind uh, declarațiile uh, privind substanțele toxice și chimice. Acestea sunt uh, necesare pentru toate substanțele chimice care sunt incorporate în fertilizatori, chiar dacă conținutul lor este mic, pentru că acesta este singura evaluare de risc uh, exhaustivă de care este nevoie atunci când vorbim de substanțe chimice. De aceea este foarte important să păstrăm această înregistrare REACH, respectiv cerințele acesteia în ceea ce privește substanțele chimice, pentru că să eliminăm acest lucru ar putea să ducă la pericole și riscuri pe care nu le putem estima și ne este greu să ne imaginăm cum ar putea fi controlate. În al patrulea rând, observația noastră se referă la definiția uh, îngrășămintelor minerale. Avem uh, sugestii care se referă la reducerea categoriilor la anumite produse speciale. Ne gândim și la carbonul organic și la criteriile de solubilitate uh, cu privire la fosfați. Analiza noastră ne-a arătat că dacă facem așa, ar însemna să excludem mulți nutrienți inovativi pe care dorim să-i promovăm. Și mă gândesc în special la produsele care sunt uh, bazate pe cenușă naturală și la alte produse inovatoare pe care am dorit să le promovăm. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun motiv evident să facem acest lucru, pentru că fermierii vor fi oricum informați cu privire la toate consecințele și efectele care ar putea să apară, respectiv cu privire la solvabilitatea fosfaților și toate aceste informații se vor găsi pe etichetă. Bineînțeles căutăm uh, acum soluții pentru revitalizarea acestor nutrienți și a nutrienților pe bază de cenușă naturală, de aceea căutăm uh, criterii de eficacitate și toate acestea se vor reflecta în uh, regulile de revitalizare pe care Comisia le va propune. Însă, suntem de părere că multe dintre aceste aspecte pot fi abordate prin intermediul etichetei care informează fermierii. În al cincilea rând, există câteva recomandări cu privire la amendarea directivei privind nitrații, care uh, stabilește reguli în ceea ce privește um, îngrășămintele și contaminarea și se referă la uh, utilizarea bălegarului în anumite zone poluate. Uh, bineînțeles totul cu uh, efecte asupra mediului. Comisia a propus să nu existe niciun fel de amendamente și modificări ale acestei directive iar produsele eh, din eh, cele două directive sunt diferite, sunt două acte legislative diferite, vorbim de un regulament și o directivă, iar scopul fiecăreia, respectiv domeniul de aplicare, sunt de asemenea diferite. Așadar, se vor aplica eh, completându-se una pe alta. Deci, Comisia nu poate să sprijine amendamentele referitoare la directiva privind nitrații. Iar în ceea ce privește cadmiul, avem uh, dubii cu privire la amendamentele propuse, cel puțin la o parte dintre ele. Nu este un secret faptul că Comisia este cât se poate de rezistentă referitoare la uh, reducerea ambițiilor și valorilor pe care și le-a propus referitoare la cadmiu. Unele dintre amendamente par a dori să înlocuiască aceste uh, valori printr-o uh, clauze de revizuire și din punctul nostru de vedere acesta contravine scopului nostru, pentru că noi dorim să avem anumite valori aici și dorim să facă investiții într-un sens bun. Ne este teamă că dacă apare o clauză de revizuire, aceasta va duce la concluzia că nu s-a schimbat nimic dacă nu este cumva uh, acompaniată de niște valori ambițioase care trebuie stabilite acum. De asemenea, s-a făcut o recomandare referitoare la limitarea acestei valori, referitoare uh, la uh, includerea fosfatului pe o listă uh, de produse sau nu. Toate aceste lucruri însă ni se par oarecum uh, dubitabile. Trebuie să spun câteva cuvinte și despre justificarea științifică, pentru că s-a menționat și s-a sugerat cu diferite alte ocazii și prin amendamente că 80 mg per kilogram ar reprezenta un nivel sigur. Și nu, acest lucru nu este corect, de fapt. În primul rând, 80 de miligrame per kilogram a fost o cifră vehiculată în dezbatere. În 2013 ar fi trebuit să fie un uh, nivel de neacumulare, însă există două motive pentru care această neacumulare nu poate fi considerată un nivel uh, sigur. În primul rând, au existat uh, diverse concluzii cu privire la nivelul de neacumulare la diferite puncte în timp. În anii 2000, într-adevăr, se considera că 20 mg per kilogram ar fi acesta. În 2013 s-a ajuns la concluzia că 80 mg per kilogram ar fi acest nivel sigur. Însă, la începutul anului acesta s-a ajuns la concluzia că 70 mg per kilogram ar fi această cifră corectă. Așadar, există date științifice care vorbesc despre astfel de procentaje, dar se referă la nivelul de neacumulare, respectiv la uh, nivelul de poluare actuală, care ar rămâne constant. Iar cel de-al doilea rând, motiv pentru care acesta este considerat a fi un uh, nivel nesigur, e bine, neacumularea și status quo-ul în ceea ce privește poluarea, um, nu poate fi precizat cu atâta ușurință. Trebuie citite studiile cu privire la expunere și acesta se referă la nivelul de cadmiu, care ar trebui să fie redus, pentru că nivelul actual um, periclitează viața omului. Câteva cuvinte referitoare la recomandările refer făcute statelor membre uh, de a introduce limite mai stricte. În acest moment, dorim să subliniem că acest lucru ar fragmenta piața și cu cât uh, tranziția va fi mai lungă, cu atât piața va fi mai fragmentată ceea ce ar însemna că unul dintre obiectivele cheie, și anume de a deschide piața unică pentru toți uh, fertilizatorii, uh, s-ar pierde. Deci, voi încheia acum spunând că acestea sunt câteva observații preliminare ale noastre în acest stadiu al uh, lucrurilor. Există amendamente, știu că veți continua să lucrați uh, pe marginea acestora, să analizați, să le discutați uh, și în următoarele luni. Și din punctul de vedere al comisiei, eu și colegii mei suntem uh, cât se poate de deschiși uh, și de dispuși să vă sprijinim în orice fel, astfel încât să ajungem la compromisuri bune. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Mulțumim foarte mult. Acum îi dau cuvântul raportoare pentru încheierea dezbaterii. Președinte, mult rapid. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Eu cred că această dezbatere demonstrează cât de uh, mult ne face să fermentăm, să zicem așa, acest raport. Asta nu e rău, e bine și revin la ce spuneam la început sper din inimă să reușim să dăm o formă pozitivă experiențelor pe care le-am auzit din partea colegilor, experiențe care există deja în multe țări membre și să ne dăm seama că există această diversitate a solurilor în țările noastre, cum vorbea colega Riz. E clar că mica Suedie care are roca fosfatică cu un nivel scăzut de cadmiu sau țările care sunt uh, lângă Rusia de asemenea au acces la um, îngrășăminte fosfatice cu puțin cadmiu din Rusia și care au o agricultură limitată, au o perspectivă complet diferită de alte țări care au o agricultură mult mai masivă și uh, care trebuie să importe altfel de fertilizante diferite. Vreau să vă reamintesc că în acest sens experiența Italiei uh, e foarte bună. Italia e o țară care are o componentă agricolă foarte puternică, care uh, a trecut uh, și prin um, toate aceste eforturi de reducere a nivelului de cadmiu, deci am, am făcut-o, noi încercăm să îmbunătățim situația la nivel european, deoarece toate limitele care au fost puse, eu am pornit uh, de la limita comisiei, însă să ne dăm seama că această limită reprezintă deja jumătate din limita cea mai constrângătoare care există în lume. Deci când ne uităm la alte țări, mm, da, de la California la Japonia, țări care au grijă față de mediul înconjurător. Deci ne dăm seama că totuși uh, încercăm să facem ceva. recent a indicat că Italia e țara cea mai sănătoasă din lume, deci poate că avem totuși destul de multă credibilitate în acest sens, însă noi suntem o țară care întotdeauna a fost foarte atenți la această problemă, ca și alte țări europene și de aceea mi-aș dori uh, să profităm cât mai mult de experiențele deja existente. Dacă pornim doar de la teorie, riscăm să lăsăm pe din afară multe experiențe utile și în loc să avem un rezultat bun pentru toată lumea, cine știe, nu știu, dacă venim cu ceva prea ambițios, dacă venim uh, poi mâine cu o limită de 20 de miligrame, e un exemplu lipsit de realism, însă cine știe, avem multă bunăvoință și venim cu această limită de 20 de miligrame la kilogram va fi poate ceva foarte costisitor și benefic pentru puțini. De aia eu cred că dacă vom găsi nivelul min, maxim corect, realizabil, vom ajuta toți cetățenii. Deci nu putem să acționăm doar aici în beneficiul câtorva privilegiați care își pot permite să permită mult. Și costul biologic, ne gândim la asta. Dacă ne gândim la alimentația ecologică. La alimentația organică, deci nu toată populația are acces la o astfel de alimentație care e mult mai costisitoare. Deci nu vrem să creăm practic uh, un sistem uh, foarte bun pentru uh, puțini cetățeni și un sistem și cu produse mult mai puțin bune pentru majoritatea populației. Deci de aceea, repet, să vedem deja care sunt experiențele existente foarte bune. Am vorbit cu colegi din Olanda, din Suedia și am văzut că în toate țările există uh, exemple de excelență. Deci va trebui să ținem cont de toate aceste elemente pozitive care există deja pentru a face ceva bun pentru sutele de milioane de europeni care așteaptă de la noi ceva care să le protejeze sănătatea. Însă, bineînțeles, ei nu vor ceva excesiv care să fie în beneficiu doar uh, unui număr restrâns de privilegiați. Vă mulțumim, dragă colegă, vă mulțumim, dragi colegi, pentru această dezbatere. Calendarul. Vom avea votul în Comisia ENVI pe 30 mai. Votul la IMCO va fi pe 13 iulie și votul în plenară va fi în septembrie 2017. Iată, dragi colegi, s-a încheiat ordinea de zi de la această primă ședință a Comisiei ENVI. Ne vedem mâine dimineață, dragi colegi, la ora 9. Bună. bună fin daprès